că domnul Zoran Thaler și-a abandonat uh, locul în Parlamentul European de pe 21 martie anul acesta și conform regulamentului de procedură, Parlamentul ia notă de această acțiune și declară locul vacant începând de la acea dată. Doamna Catherine Suli a renunțat de asemenea la locul său în Parlamentul European începând cu 24 martie 2011. Conform uh, regulamentului de procedură, Parlamentul ia notă de această decizie și declară locul său de parlamentar vacant începând de la această dată. Autoritățile franceze competente m-au informat că doamna Catherine Sully a fost înlocuită de domnul Brice Hortefeux, de, începând cu data de 24 martie. Cred că domnul Brice Octefeu este alături de noi. Domnule Octefeu, vă aflați în uh, sală? Se pare că nu. Doamnelor și domnilor, o secundă. Permiteți-mi să uh, închei anunțurile, spune președintele. Conform uh, regulii 3 din paragraful 2 din regulamentul de procedură, până când uh, acreditările unui membru au fost verificate sau până când s-a luat o decizie în legătură cu orice dispută posibilă, domnul uh, Brice Octefeu își va prelua locul în Parlament și se va bucura de toate uh, privilegiile oferite de acesta, cu condiția să fi semnat uh, anterior o declarație scrisă că nu are nicio altă funcție care să-l facă incompatibil cu cea de membru al Parlamentului European. Și acum îi dăm cuvântul domnului Combendit. Eh, Domnule președinte, știți la fel de bine ca și mine că există o contestație legală, juridică, în ce privește posibilitatea ca domnul Bristol Toefeu să devină membru al acestui Parlament și mi se pare totuși un pic dezamăgitor eh, de la guvernul francez că nu a așteptat că se verifică situația domnului Ortefeu, acesta n-a acceptat și n-a participat la sesiunea inaugurală de la Strasbourg și nu poate așadar să o înlocuiască pe cea pe care dorește să o înlocuiască. Și din acest motiv cer Partidului Popular European, care uh, se pretinde atât de legalist, să aștepte o decizie juridică pentru a ști dacă domnul Ortefe poate fi membru al acestui Parlament, dacă nu, va fi un scandal juridic. Organizați un posibil scandal juridic. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Odi are cuvântul. Notre coleg Conbendit. Stimate coleg Conbendit, dumneavoastră ați spus uh, că un uh, prim-ministru e un dictator ca și Chavez și tocmai acum vă găsiți să, să fiți promotor al democrației. Domnul Ortefe a fost uh, ales ca reprezentant în Parlamentul European în iunie 2009. Acest fapt este incontestabil. Legea franceză precizează că deși în acel moment era numit ministrul de interne, deci legea precizează faptul că un reprezentant ales în Parlamentul European atunci când părăsește un guvern, își reia locul. Brice Hortefeux a été... Domnul Ortefe a fost ales ca reprezentant în Parlamentul European. Dumneavoastră sunteți de acord cu asta? Domnule președinte, tratatul și legea spune că statele membre desemnează pe cei aleși. Domnul Ortefeu a fost ales, a fost propus legitim de autoritățile franceze uh, pentru adunarea noastră. Deci ceea ce ați uh, afirmat este inadmisibil. Stimați colegi, mai am uh, două anunțuri de uh, făcut și două solicitări de intervenție. Dau acum cuvântul uh, celor doi colegi, după care încheiem dezbaterea. Domnul președinte Dol. Aș vrea doar să spun prietenului meu convendit că pentru a putea pune sub uh, semnul întrebării un post uh, uh, sau o situație, trebuie să-i se propună Comisiei Juridice acest lucru. Deci înainte de a interveni așa, îți propun să mai întâi să gândești înainte de a acționa. Tu ești cel care îmi cere să respect dreptul, eu întotdeauna am respectat dreptul și legea. Așadar, să lăsăm Comisiei Juridice sarcina de a se pronunța și ea nu se poate pronunța decât dacă îi se cere să facă acest lucru, dacă îi se, facă o, să îi se face o propunere. Dacă această propunere nu este legală, Comisia Juridică ne va spune acest lucru. Deci, încă o dată, gândește înainte să acționezi. Doamna Gula are cuvântul. Domnule președinte, sunt de acord uh, cu ideea că trebuie să așteptăm rezultatul uh, analizei uh, juridice. Însă aș dori să spun doar un lucru. În țara noastră, extremiștii mint și sporesc ca număr și, practic, dacă considerăm că acest post este la dispoziția sa, atunci din uh, partea Franței putem uh, aștepta uh, mai multe, pentru că Parlamentul are sediul și la Strasbourg. Proszę Państwa, chciałem jeszcze raz na chwilę powrócić do tekstu, który Państwu przeczytałem. Dragi colegi, pentru un moment aș dori să mă reîntorc la textul meu până când se verifică situația membrilor sau până când uh, se um, dă o hotărâre într-o uh, dispută, uh, putem spune că domnul Ortefe poate să ocupe um, locul său din Parlament și să se bucure de toate drepturile care decurg din această ocupare a postului. Acum trecem la ordinea de zi și vedem care este uh, ordinea de zi pentru astăzi și uh, mâine. Avem uh, acest proiect de ordine de zi adoptat de pe 10 martie în conformitate cu uh, regula 130. Acest uh, proiect va fost transmis în uh, urma consultărilor cu grupurile uh, politice. S-a propus uh,